So colleagues, we uh, move immediately to the first... O salut pe doamna președinte a Comisiei Cont și pe toți colegii de la Cont. Vorbim de combaterea fraudei împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri de drept penal. Și votăm poziția Comisiei în primă lectură. Nu au fost introduse amendamente. E un vot unic prin apel nominal și deschid acum votul. Um, uh, Dragi colegi, există un vot în plus de la verzi pe acest vot, așa că vă rog frumos grupul verzilor să-și uh, ajusteze votul. Da, e în regulă, acum închid votul și se adoptă cu 56 pentru, 12 împotrivă și 0 abțineri. and congratulations to Felicitări uh, raportorilor doamna Gresle și domnul Lopez Aguilar. Vă mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc colegilor de la CONT. Acum, noi trecem la voturile libere și i-aș ruga pe colegii de la cont să ne părăsească pe cât se poate în liniște ca să trecem noi la voturile libe. Colleagues, if, um, if our colleagues from the Cont Committee could leave quietly, thank you. If you'd leave quietly, thank you. Vă rog să părăsiți sala în liniște. Mulțumesc. Mulțumesc, Inge. Trecem acum la următorul vot. Condiții de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării forței de muncă de înaltă calificare și două comentarii la acest vot. Avem niște comentarii la amendamentele de la EMPL, potrivit regulii 54, pagina 18 la compromisul 13 nu se menționează faptul că acest uh, compromis acoperit, iar la pagina 37, celelalte amendamente ample apar drept caduce dacă compromisul trece Însă există un compromis anex, anume compromisul 14. Dacă nu sunt obiecții la amendamentul 11 uh, de la EMPL, atunci el intră sub compromisul 13 și nu 14. Dacă ați și înțeles ce am zis, e grozav pentru că uh, la mine nu prea e cazul. Oricum, trecem la vot. Și Începem cu amendamentul 129. Respingerea propunerii comisiei. Suntem gata? Repet, amendamentul 129, vot deschis. Respingerea propunerii comisiei. Votul e închis. Și se respinge. So, okay, we now go to amendment 130. Amendamentul 130, vot deschis. Votul e închis. Se respinge. Amendamentul 280. Vot deschis. vot închis. Se respinge. Compromis la articolul 2, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 305. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 3, vot în bloc, împreună cu 284 și 306, vot deschis. Votul e închis. Se respinge. Amendamentul 307, vot deschis. tot închis. Se respinge. Amendamentul 336. Scuze, spune președintele, compromisul 3. Compromisul 3, vot deschis. E și raportul meu. Votul e acum închis și se adoptă. Amendamentul 336. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge. Trecem la compromisul pe articolul 5. Vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Amendamentul 348. Vot deschis. Repet, amendamentul 348. Treizeci Votul e în continuare deschis. Încă nu a votat toată lumea? Acum închid votul și se respinge. Compromis la articolul 5.2. punct Vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Compromis la articolul 6. Vot deschis. Votul e închis. Și se adoptă amendamentul 416. Vot deschis. Votul e închis. Se respinge. Compromis la articolul 7. Vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Amendamentul 449, vot deschis. Votul e închis. Se respinge. Compromis la articolul 7a. Vot deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromis la articolul 9, vot deschis. Compromis la articolul 8. Mai întâi, spune președintele, vot deschis. Compromis la articolul 8. Votul e închis. Și se adoptă dar 10 persoane nu au votat, nu sunt sigur dacă sunt prezenți sau nu. Vă rog să votați cu mai mult uh, elan. 10 colegi nu au votat. În fine, trecem la compromis la articolul 9. PP are un vot în plus. Vă rog să verificați. Măcar dați dovadă de interes pentru vot, dar unul de la PPE în plus. Votul e acum închis. Și se adoptă. Compromis la articolul 10. Votul e deschis. Articolul 10. Votul e acum închis și se adoptă. Compromis la articolul 11. Deschis. Votul e închis și se adoptă compromis la articolul 12. Votul e închis și se adoptă. Compromis la articolul 13, care acoperă și amendamentul Ample 11. Vot deschis. Votul e închis. FDD are un vot în plus. Vă rog să fiți atenți. Acum e bine, închid votul. Și se adoptă Amendamentul 508. Vot deschis. 508. închid votul. Se respinge amendamentul 509. Vot deschis. Votul e închis. Respins. Amendamentul 507. Vot deschis. Votul e închis. Respins. În bloc 513, 510, 511, inclusiv 514. Vot în bloc, repet. Închid acum votul și se respinge. Trecem la compromis, la articolul 14. Vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Compromis la articolul 16. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis la articolul 17. Vot deschis. Votul e acum închis. Se adoptă. Compromis la articolul 19. Vot deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Compromis la articolul 20. Vot deschis. Votul e acum închis. Se adoptă. Avem amendamentul 569. Votul e deschis. Votul e închis. Și se respinge. Compromis la articolul 21. Vot deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromis la articolul 22. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis la articolul 23. Vot deschis. PP are un vot în plus. Mulțumesc. Votul acum e închis și se adoptă. Amendamentul 625 și ampl 19 identice. Votul e închis și se adoptă. Compromis la articolul 24. Vot deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromis la articolul 25. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 127 și 635, identice. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 636. Vot deschis. Închis. Și se adoptă. Amendamentele 128 și 637, identice. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Trecem la considerente. 1. E vorba de un compromis. Votul e deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 136. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis la considerentul 3A. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis la considerentul 3AA. Vot deschis. Vot închis și se adoptă. Compromis la considerentul 4. Votul e deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis la considerentul 4B. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 139. Vot deschis. 139. Votul e închis. PP, iarăși un vot în plus. Vă rog să rectificați. Votul e acum închis și se adoptă. Compromis la considerentul 5. Vot deschis. Votul e acum închis. Se adoptă. Compromis la considerentul 5-a. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă compromis la considerentul 5B. Votul e deschis. Vot închis. PP are un vot în plus. Votul e acum închis. Se adoptă. Amendamentul 150. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromis la considerentul 6. Vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Amendamentul 154, votul e deschis. Votul e închis se respinge. Amendamentul 155. Vot deschis. Vot închis. Respins. Compromis la considerentul 6A. Votul e deschis. Votul e închis și se adoptă. Compromis la considerentul 6B. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis la considerentul 7. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromis la considerentul 8. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis la considerentul 8A. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Considerentul 9. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 168. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromis la considerentul 11. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis la considerentul 13. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. La considerentul 14 avem două amendamente. Amendamentul 183. Vot deschis. Votul închis. Se respinge și amendamentul 184, acum votul e deschis. Închid votul și se respinge. Compromis la considerentul 15. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis la considerentul 16. Vot închis acum. Se adoptă. Compromis la considerentul 17. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă amendamentul 210. Vot deschis. Votul e închis. Se respinge. Compromis la considerentul 20. Vot deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Amendamentul 214. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 215. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromis la costeretul 21. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Costeretul 22, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 223, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromis la considerentul 24, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis la considerentul 26, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 7. Compromisul la considerentul 27. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 28, compromisul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 29, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 30, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 34, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Considerentul 34A, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromis la, la considerentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. La considerentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 36A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele, amendamentul, amendamentele 257 și 258 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Compromis la considerentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 41 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Nu mai avem mult. 42 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 43 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 274 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromis la considerentul 46A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 48A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendament, nu, întâi compromisul la considerentul 48B. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 279. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Okay, so now we can do the final... Acum putem trece la votul final asupra textului așa cum a fost el modificat. a deschis votul. Vot prin apel nominal. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă 45 pentru, 10 împotrivă, două abțineri. Iar acum votul privind uh, decizia de a uh, intra în negocieri. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. That's carried 44 votes, 10 against. Se adoptă 44 pentru, 10 împotrivă, 3 abțineri. So, sorry for the length of that vote, colleagues. We now move to Trecem acum la raportul doamnei Fayon. Doriți să interveniți? Tania? Nu? Atunci putem... Putem trece la vot. Știu că sunt voturi lungi, vă rog să aveți uh, încredere, în... Um, răbdare. Începem cu amendamentul Uh, trebuie să vă spun, pe amendamentul 264 este acoperit de compromisul 42, dar amendamentul nu este pe listă. Dacă nimeni nu obiectează, putem continua cu votul și să considerăm uh, amendamentul acoperit. La pagina 43 avem un vot în bloc ce ține de dezastrele naturale. Se va vota ca o adăugire este articolul 16. La amendamentul 23, uh, la considerentul 36A raportorului, asta ar fi trebuit introdus în prima parte a votului. Trebuie să vă citesc aceste lucruri, dragi colegi. Amendamentul 215, Castaldo inclus în același bloc, uh, vot în bloc, acoperă aceleași idei ca în considerente. Deci uh, ar trebui să considerăm că și amendamentul 23 este votat ca parte a acestui bloc. Iar în, acea, în a doua parte, 218 identic cu 23, similar cu 215 este uh, pus în a doua parte a votului în bloc, dar ar fi trebuit să fie în prima. Dacă sunteți uh, de acord, uh, vom putea considera că a fost votat în prima parte uh, a, bloc, a votului în bloc. Acestea fiind spuse, putem trece la vot.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 A votat toată lumea? S-a închis votul. Avem un vot în plus de la PP. S-a închis votul. Și se respinge. Compromisul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Compromisul 1 la articolul 2, la definiții. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 324. 3... 324. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 325. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge de asemenea. Vot separat la articolul 2.9, aliniat de introducere, textul propunerii comisiei. S-a deschis votul. S-a deschis votul și se adoptă compromisul 1C la considerentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 169. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 339. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 342. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 301. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 343 și 214. S-a deschis votul. Deci 343, 214 în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. se resping. Compromisul 2 la articolul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 3 la articolul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4 la articolul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10 la articolul 7. S-a deschis votul. S-a deschis votul, deci. S-a închis votul. A votat toată lumea. Se adoptă. Compromisul 5 la articolul 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6 la articolul 9 s-a deschis votul. S-a deschis votul. Se adoptă. Compromisul 7 la articolul 10 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7A la considerentul 28 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8 la articolul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9 la articolul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Articolele 470 și 470 și 471 s-a deschis votul, sunt identice. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 463 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 11, la articolele 14 și 20, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 15, la articolele 15 și 21, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul 12 la articolul 16 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Vot în bloc de la amendamentul 69 până la 546 s-a deschis votul. Asta este conform anunțului precedent. S-a deschis votul la 69 până la 546. S-a închis votul și se respinge. Acum A doua parte a, a votului în bloc, amendamentul 549 și 219. Deci a doua parte a votului în bloc. Deci, a doua parte a votului în bloc, amendamentul 549 și 219. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 573. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Yeah, there's a mistake. It was phoning 573 was adopted. So 575. Amendment 575. The vote is open. 575. S-a deschis votul. 575. S-a închis votul. Se respinge. 576. S-a deschis votul. Ar trebui să, să mulțumim uh, tehnicienilor pentru că înaintăm foarte repede și nu sunt greșeli. Compromisul 16 s-a deschis votul, dar întâi nu am închis votul la 576. Okay, I'll repeat the, the votes. Do you want me to repeat 575 and 576? Okay, everyone calm down, calm down. Okay, stay calm. Okay, let's repeat the vote. Bun, vom uh, repeta voturile. La 575 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Și acum 576 s-a deschis votul. vote is closed. And that is also rejected. S-a închis votul și de asemenea este respins. Compromisul 16. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 17 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Dacă doriți să vă corectați votul, domnule Becker, puteți să faceți asta după vot. Bun, deci se adoptă compromisul. Compromisul 23. S-a deschis votul. Deci compromisul 23 și 31A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 19A, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 20, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Un vot în plus de la PPE. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 691. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 24 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. That is carried. Se adoptă. Amendment 7. Amendamentul 702. S-a deschis votul. The vote is uh, closed. S-a închis votul.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 Amendamentul 703. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Compromise 25. The vote is open. Compromisul 25. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. is carried. Se adoptă. În articolul 31. Al doilea vot, la articolul 31 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. That is carried. Se adoptă. Compromise 26. Vote is open. Vote is closed. And that is carried.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 Identical vote is open. S-a închis votul. Se resping. Amendamentul 717 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 27 s-a deschis votul. S-a închis votul. That's carried. Se adoptă. Compromisul 28. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 771. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 772. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 773. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 32A. Uh, S-a deschis votul. Close. S-a închis votul. Carried. Se adoptă. Compromisul 32B. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 95. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 795 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 797 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 798. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul referire, amendamentul 99, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 100, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentele. Compromisul 34. Uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul um, 163. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 171. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 172. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 173. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 174. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 175. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 14, 176 și 177 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 39. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 21 și 208, amendamente identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 209. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 210. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 211 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentele 24 și 221 identice s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 224 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 40 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 238 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 41, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 254, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 256, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 42. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 263. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 287. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 290. Amendamentele 290 și 291 identice s-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Și acum trecem la considerentul 6, amendamentul 4. S-a deschis votul. Deci, considerentul 6, amendamentul 4, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 15, amendamentul 9, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Has everyone... A votat toată lumea? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă 40 de voturi pentru, 13 împotrivă. Și acum votăm decizia de a intra în negocieri. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 37 de voturi pentru, 14 împotrivă și 4 abțineri. Felicitări Taniei Faion, raportarea noastră. And that is the... Și aici se, se termină votul. Tania, dorești să spui câteva cuvinte? Te rog. Dragi colegi. Claude. Mulțumesc, Claude. Dragi colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru excelenta colaborare. Doresc să mulțumesc lui Alessandra, lui Angelica, Barbarei, lui Jean. Cred că am colaborat excelent. Este un text ambițios, progresist, de care putem fi mândri. Este o parte importantă a legislației pentru azil și este un pas înainte important pentru un sistem de azil mai eficient și mai uman în Europa. Vă mulțumesc, vă sunt recunoscătoare pentru acest rezultat. We really underestimate the hard... Subestimăm cu siguranță cât de mult ați lucrat la acest dosar atât de complicat. Mulțumesc Taniei, raportorilor din umbră și staffului nostru și vă mulțumesc mult pentru răbdare în această dimineață la aceste voturi atât de complicate. Mulțumesc!